Przewodniczący! Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, please take your seat. Dragi colegi, domnilor și domnilor, vă rog să vă așezați. Wznawiam sesję. Otwieram sesję przerwaną w dniu 17 czerwca Deschid sesiunea care a fost închisă pe 17 iunie 2010. Procesul, procesul verbal al reuniunii